pentru restul vizitei lor în Uniunea Europeană. To... Trecem acum la explicațiile de vot privind rapoartele votate azi dimineață. Au fost multe rapoarte, deci voi uh, respecta foarte strict timpul de un minut alocat fiecărui vorbitor, după care voi tăia microfonul. La raportul Busutil, domnul un minut. Er Mulțumesc, domnule președinte. Revizuirea regulamentului privind Frontex referitor la frontierele noastre externe este foarte importantă. Frontierele noastre suferă presiuni importante. În acest regulament am constatat ce uh, s-a întâmplat în această primăvară, de exemplu. Sigur că frontierele noastre sunt comune din acest motiv, Partidul Liberal din Danemarca, în campania electorală, a subliniat faptul că este important ca toate statele să contribuie la securizarea acestor frontiere. Ne bucurăm că ni s-a garantat că acest lucru se va întâmpla pe viitor, nu numai pentru că este important să ne ținem promisiunile din campania electorală, ci și pentru că frontierele noastre externe creează un cadru în jurul comunității noastre. E vorba de o valoare simbolică foarte importantă, nu doar practică. Domnul Itala, aveți cuvântul. Este Itala in the chamber? Este aici domnul Itala? Not we... Dacă nu, trecem la domnul Borghezio. Domnul Borghezio este prezent nici el. Domnul Fidanța. Fidanțe? Domnul Fidanza este prezent? Domnul Mastela, aveți cuvântul. Una delle prerogative dello spazio. Una din misiunile spațiului de libertate și securitate al Uniunii Europene este de a aplica legislația Schengen și de a uh, înlătura frontierele interne, ceea ce face ca frontierele externe ale Uniunii Europene să fie și mai importante, de unde necesitatea unei gestionări integrate și a unei abordări integrate. Ca urmare, este indispensabil să se adopte niște norme comune care să fie aplicate și să se obțină o mai bună coordonare a eforturilor și a resurselor financiare. Aspectul fundamental al acestei cooperări trebuie să fie solidaritatea între statele membre, mai ales în ceea ce privește țările care, prin situația lor geografică sau democratică, trebuie să facă față unui aflux de imigranți, cum este Italia, mai ales adoptăm acest uh, raport uh, pentru că am reușit în final să obținem niște îmbunătățiri, îmbunătățiri în ceea ce privește funcționarea Frontex și în ceea ce privește instrumente mai bune și mai eficiente pentru acesta. Trecem acum la următorul raport. Domnul Rode, din nou, aveți cuvântul. Tak for det. Med denne egeninitiativbetænkning hilser vi Kommissionens grønbog om revisionspolitikken Mulțumesc. Vorbim aici despre Carta Verde a Comisiei în ceea ce privește auditul. Ei bine, auditul, am învățat, poate să joace un rol cheie în supravegherea instituțiilor financiare și mă bucur că am transmis un semnal foarte clar și anume, avem nevoie de transparență și de calitate în întreprinderile de audit. Acest lucru este important pentru a îmbunătăți uh, calitatea controlelor și pentru a avea un acces mai sigur la finanțe. Uh, rog Comisia să uh, elaboreze în continuare, să lucreze pe baza acestei propuneri pentru a uh, se garanta că munca de audit se face așa cum trebuie. Doamne, doamne McGuinness, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește rolul auditorilor, Irlanda a avut mai multe experiențe dificile și îl citesc pe președintele agenției noastre de active naționale care a spus că poate rolul auditorilor a fost destul de important în eșoarea unor bănci care au transferat uh, miliarde de active toxice. Dânsul a spus că nu este credibil pentru ca, audori, ca auditorii să spună că nu este responsabilitatea lor să atragă atenția asupra unor riscuri care pot să devină evidente în timpul proceselor de audit, cum ar fi concentrarea Uh, foarte puternică a riscului în anumite instituții financiare, care s-a dezvoltat în instituții noastre financiare între anii 2004 și 2007. Trebuie să examinăm cu mare atenție rolul și munca auditorilor. Va trebui să schimbăm regulile și vreau să îl laud pe domnul comisar Barnier pe, pentru observație pe care le-am făcut aseară privind concentrarea puterii în uh, câteva companii de audit. Domnul Hannon, un minut. Definiția nebuniei înseamnă să repeți aceeași acțiune sperând că vei obține rezultate diferite. Prin reacția sa la criza financiară, Uniunea Europeană mi-amintește de ce am văzut în serialul Familia Simpson când Homer se tot electrocutează pentru că încerce, încearcă să-și ia uh, berea de pe un dispozitiv electric. Noi cu ce răspundem la criză? Cu tot mai multă integrare, dar integrarea ne-a adus aici. Avem datorii, facem și mai multe datorii și forțăm credite, forțăm oameni să ia credite, oameni care nu le pot plăti. Și ducem statul mai departe la nivel european, aruncând și mai multe medicamente cu lopata în, spre bolnavii care nu se vor mai vindeca vorbesc că vreau să vorbesc și despre Jonathan Swift, care spunea că un bancher își poate singur semna uh, condamnarea la cădere. Este clar și limpede și mă uit la dumneavoastră, domnule președinte, și tremur. Right. Mr. Kelly, one minute. Domnul Kelly, un minut. Um, first of all, the title here. În primul rând, titlul acestei propuneri lasă impresia că criza s-a terminat, lecții în urma crizei. Din păcate însă, în acest moment nu știm dacă ne aflăm la începutul, la mijlocul sau la sfârșitul crizei. Cu cât criza se va termina mai repede, cu atât mai bine și sigur că avem lecții de învățat, lecții mai ales în ceea ce privește tema auditului și colega mea, doamna McGuinness, a vorbit despre situația din Irlanda și susțin acest lucru. De asemenea, salut discursul președintelui Poloniei. Cred că avem nevoie de această atitudine pozitivă pentru că a spus că trebuie să nu numai să ieșim din criză, ci să și asigurăm o stabilitate permanentă. Trebuie așadar să ieșim din criză și să ne asigurăm că uh, nu ne vom mai regăsi în această situație niciodată. Acum, următorul uh, raport, domnul Röde. Raportul Bauer. No, uh, sigur... Mulțumesc. E vorba de femei care se apropie de vârsta pensionării în acest raport. Ei bine, acestea uh, sunt uh, mai uh, amenințate de sărăcie decât bărbații, uh, au pensii mai scăzute, și chiar, da, chiar dacă au uh, o uh, calificare foarte bună. Și femeile, de asemenea, trăiesc mai mult, ceea ce înseamnă că au riscul de a rămâne singure. Această situație este una reală. Dar mă întreb de ce Uniunea Europeană vrea să se implice în această situație și nu reușesc să găsesc un răspuns la întrebare. Ehm, răspunsul nu este să adoptăm măsuri speciale pentru aceste femei. Avem nevoie de condiții egale pe piața muncii, astfel încât fiecare, bărbat sau femeie, să aibă acces eh, egal la un loc de muncă, să aibă oportunități egale, ehm, salarii egale și pensii egale. Despre asta e vorba. Thank you. Doamna McGuinness, mulțumesc, domnule președinte. Acest raport e foarte util pentru că arată clar situația femeilor care se apropie de vârsta pensionării. Însă, realizează acest lucru într-un mod care izolează subiectul și nu îl aduce într-o discuție mai largă, publică. Mă bucură că anul viitor va fi anul, vi anul european al îmbătrânirii active și al solidarității intergeneraționale pentru că această chestiune este problematică și este problematică și pentru femei mai tinere și pentru bărbați mai tineri. Pentru că vom avea nevoie de cineva să aibă grijă de noi și de ei, pe măsură ce îmbătrânim cu toții. Dacă acest raport pune în evidență acest subiect, înseamnă că și-a atins scopul. Eu nu cred că există soluții ușoare. Cred că societatea trebuie să poarte o discuție despre uh, lucrurile la care avem dreptul când îmbătrânim și despre cât dorește societatea să plătească ca să ni le ofere. Dat fiindcă trecem printr-o perioadă de austeritate, dezbaterea va fi dificilă, însă raportul măcar va începe dezbaterea. Mulțumesc, domnul Pirilo, un minut. Mulțumesc. Și eu mă bucur că Parlamentul European este interesat de situația femeilor care se apropie de vârsta pensionării îmbătrânirea activă trebuie să aibă un rol crucial în cadrul politicilor europene, având în vedere creșterea speranței de viață. Votul de astăzi este un prim pas în direcția cea bună. Sunt de acord că statele membre trebuie să se preocupe de rolul femeilor care aduc servicii acestea, acestora. Este nevoie de norme legislative care să permită acestor femei să poată să lucreze într-un anumit cadru și mai ales să poată să muncească după vârsta de 50 de ani. În ceea ce privește sistemul de pensii și aici reamintesc o invitație pe care am lansat-o deja Comisiei în vederea prezentării unor forme de reducere a diferențelor între contribuțiile, uh, cotizațiile pe care le plătesc bărbații și cele pe care le plătesc femeile. Uh, este vorba despre multe femei care își întrerup cariera pentru a putea Uh, să se ocupe de familie. Doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Multe dintre cifre din acest raport sunt foarte bine cunoscute. De exemplu, diferența de salarizare de 17,5%. Dar am fost foarte surprinsă să văd că în grupul 50-59 de ani, în care mă aflu și eu, uh, veniturile femeilor erau la aproximativ 65% din veniturile bărbaților. Mi se pare înfricoșătoare această cifră, pentru că ea înseamnă nu doar că femeile din acest, din acest grupă de vârstă um, stau mult mai prost decât bărbații, dar acest lucru are implicații foarte importante asupra pensiilor lor. Deci ele sunt mai uh, amenințate de, sănă, de sărăcie uh, atunci când ajung uh, la o vârstă înaintată. Uh, eu nu aș vrea să cred că trăiesc într-o societate care trece cu vederea faptul că femeile care uh, ies din câmpul muncii pentru a avea grijă de copii sau de părinți vor trebui să sufere de sărăcie la bătrânețe și nu sunt de acord cu domnul Roder care vorbește despre oportunități egale. Uh, dacă lucrurile astea atât de simplu, nu am fi în situația dificilă în care ne aflăm acum. Mulțumesc. Trecem acum la raportul McCarthy. Domnul Roder, aveți cuvântul. I 2008 vedtog vi et direktiv om... Mulțumesc. Am adoptat directiva privind medierea în statele membre. A fost transpusă în legislația națională și vedem deja rezultatele bune ale directivei privind medierea în multe din statele membre. Medierea a devenit o alternativă realistă la uh, procesele clasice. Însă trebuie ca medierea să fie popularizată, de aceea am cerut Comisiei să analizeze practicile de mediere din statele membre și să ia măsuri suplimentare pentru a garanta că acest proces este mai bine cunoscut și mai mult utilizat. Mulțumesc, trecem la raportul Reimers. Doamna Dodds are cuvântul. Uh, Mulțumesc. Din experiența mea în Irlanda de Nord, această modulare a avut un efect de divizare a uh, fermierilor. Mm, colectarea fondurilor de la fermieri și apoi redistribuirea lor către alți fermieri uh, s-a bazat pe niște criterii foarte limitate și am asistat la acest proces în regiunea mea din Irlanda de Nord. Um, această schemă poate poate uh, permite uh, aduce de asemenea la situații de mm, uh, concurență neloială între fermieri. Plățile directe sunt foarte importante pentru agricultorii din Irlanda de Nord și pentru economie. În politica de agricolă comună post-2013, aceste plăți ar trebui să fie cât mai simplu de administrat și ar trebui să fie corecte pentru toți fermierii. Domnul Hannan. Domnule președinte, am început votul astăzi cu un vot cu privire la abrogarea unor directive care nu mai sunt valabile. Și cât mă gândesc la acest lucru, mă gândesc cât de multe directive ar uh, include un astfel de raport. Să ne gândim la ce am putea să abrogăm. Dacă începem cu PAC, uh, ceea ce se menționează în acest raport. Uh, Poți să gestionezi agricultura prin susținerea prețurilor. E o prostie. Sau ne gândim la politica de pescuit toate aceste idei minumate a creditelor la export și a orelor de lucru reglementate sau ideea că Uniunea Europeană poate să fie guvernată de uh, un grup tehnocratic care nu este ales direct de, din 27 de state membre prin niște planuri cincinale. Să ne uităm în jurul nostru. Veți vedea această abordare anacronică care reflectă planificarea și ideile centralizate din anii de mai de mult. Uh, noțiunea că ce e mare e frumos a, a dispărut, pentru că dacă ar fi adevărat, China ar fi mai bogată decât Hong Kongul, Uniunea Europeană ar fi mai bogată decât Elveția. Dragi prieteni, Uniunea Europeană a fost depășită de schimbările tehnologice. Președintele, Cred că ați făcut o greșeală lingvistică, domnule. Poate că ați putea să vă corectați. Trecem la raportul Jado. Primul vorbitor este domnul Susta. Eh, signor onorevoli colegi, ogni Domnule președinte, stimați colegi, toate inițiativele care ne-ar putea apăra economia reală în perioada de criză trebuie să fie eh, salutate, mai ales dacă e vorba de ameliorarea competitivității întreprinderilor noastre pe piețele internaționale. Mulțumesc domnului Jadot și raportorilor din umbră care au reușit să realizeze un raport ce oferă un sprijin real întreprinderilor, reducând obstacolele birocratice ce reprezintă o povară enormă pentru europeni. În cadrul OCDE, acest angajament a fost semnat și de alte state, de state partenere, Trebuie ca acest acord să fie respectat dacă ne dorim o adevărată paritate între operatori, dacă dorim ca Europa să nu sufere din cauza unui dezavantaj competitiv pe scena comerțului internațional. Știm că este un sector crucial pentru viitorul Uniunii. Vă mulțumesc! Domnul Antonioții jumătate, aproximativ jumătate din proiectele industriale care au uh, rate înalte de emisii de dioxid de carbon uh, se află în țările în curs de dezvoltare și acestea vor primi susținere prin uh, intermediul agențiilor care oferă credite de export. Acesta reprezintă un risc de mediu major și este practic uh, imposibil să controlăm uh, acest fenomen din cauza dimensiunilor sale. În plus, nu avem informații și nu avem reguli eh, care să asigure transparența informațiilor și comunicării, care asta încalcă eh, regulile de mediu. Așadar, ar fi o idee bună să examinăm mai îndeaproape dimensiunile acestui eh, fenomen. Acesta ar fi un prim pas în direcția cea bună, prin care am putea să ne asigurăm că susținerea financiară se direcționează în primul rând către reducerea emisiilor. Domnul Hennen, Domnule președinte, haideți să ne închipuim dacă cum ar funcționa o întreprindere pe un model uh, conform căruia își plătește uh, clienții. Ce s-ar întâmpla? Veștile proaste sunt uh, că acest sistem nu funcționează. În, la mijlocul anilor 70, Uniunea Europeană reprezenta 36% din PIB-ul mondial, în acest moment 25%, în uh, 2020 15%. Ce putem face pentru a crește e, economia? Comisia ne dă răspunsul. Ni s-a spus care este costul de a respecta toate prevederile Uniunii Europene și s-a calculat că este vorba de o sumă de 600 de miliarde de euro pe an. În același timp, avantajele pieței unice se ridică la o sumă de 120 de miliarde de euro anual. Așadar, răspunsul este clar, piața unică este de 5 ori mai scumpă din punct de vedere al costurilor în comparație cu beneficiile. Deci, domnule uh, președinte, uh, țările nu fac comerț cu alte țări, ci uh, schimburile comerciale se întâmplă între întreprinderi. întreprinderi. Mulțumesc. Ajungem la uh, raportul domnului Brutică. Domnul Rode are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această strategie este un avantaj pentru economiile europene. Acum, în ceea ce privește materiile prime, problema este următoarea. Nu se respectă peste tot aceleași reguli. Deci există diferite tendințe protecționiste cam peste tot în lume, iar răspunsul cel mai potrivit nu ar fi ca Uniunea Europeană să aibă un mecanism de cumpărare a acestor materii prime, pentru că am făcut acest lucru și ați văzut că nu funcționează. Prin intermediul OMC și prin presiuni bilaterale ar trebui să facem în așa fel încât aceste țări să poată să adopte o politică de acces transparentă și echitabilă și trebuie să ne asigurăm că Piețele sunt cele care iau decizii. Este o soluție mult mai bună decât mecanismul da, pe care îl avem acum. Domnul De Angeles. Mulțumesc, domnule președinte. Cheia unei abordări eficiente a acestei teme nu este legată exclusiv de licențele de producție internă. Trebuie să conectăm politicile comerciale cu politicile de dezvoltare. Cu alte cuvinte, clauza privind drepturile omului, standardele de producție, responsabilitatea corporatistă, trebuie să facă parte din toate acordurile. Și poziția Europei în acest sens față de politicile de inovare trebuie să garanteze reînnoirea uh, printr-o gamă vastă de măsuri, identificarea Uh, surselor de materie prime în Europa, investițiile în noile tehnologii pentru a recicla și reutiliza materiile prime și materialele și respectarea unor acorduri uh, responsabile cu furnizorii externi Uniunii Europene. Trebuie o relansare a politicii de inovare, un sector important, chiar decisiv pentru dezvoltare și pentru crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bilan. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește politica legată de materiile prime, aceasta este foarte importantă pentru crearea um, compet- competitivității. Și avem nevoie de competitivitate pentru a fi, uh, pentru a putea avea beneficii pe termen lung. Ar trebui să uh, analizăm de asemenea aspectul legat de reciclare și de economisirea acestor uh, materii prime, să ne gândim și la stabilirea unor condiții transparente în uh, contextul uh, viitorului economiei europene, care depinde de uh, accesul la diferite materii prime. Așadar, ar trebui să pregătim o strategie alternativă care să ne asigure că ne-am asigurat accesul la aceste resurse. De asemenea, uh, comerțul liber este foarte important. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru raportul Butikofer pentru că consider că merge în direcția bună, însă îmi lipsește un lucru la acest raport. Am vorbit prea puțin în acest raport despre cum um, ne vom asigura, uh, cum vom controla Comisia uh, în sensul punerii în aplicare a acestor cereri. Eu aș fi uh, foarte bucuros dacă în următoarele luni Parlamentul European ar începea să se gândească cum, uh, nu doar la cum redactează o cerere adresată Comisiei, ci cum uh, dorim să controlăm în mod uh, Uh, concret uh, modul de aplicare al cererilor noastre. Din, din păcate, nu am făcut acest lucru în acest raport și cred că pe viitor ar trebui să-l facem mai bine. Vă mulțumesc. Domnul Antonioți. <clears throat> Signor Presidente, accolgo con favore la relazione... Domnule președinte, acest raport îl susțin raportul domnului Buticofer, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de o bază industrială puternică pentru propria sa creștere economică și asta nu se poate face fără aprovizionare corectă cu materii prime. Însă, încă o dată vedem că nu ă, există anumite acțiuni pe scena internațională care ne aduc un prejudiciu. Cum ne putem apăra interesele față de China dacă nu avem o solidaritate în mod Uh, care să fie clară, să fie evidentă. Trebuie să găsim soluție la această criză de aprovizionare cu materii prime și sper că se va da urmare acestei propuneri care a fost adoptată și SAE va fi pe parcurs întărit în acest sens. Mulțumesc, doamna Morcunaite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte discutând strategia privind materiile prime și uh, reutilizarea materialelor, ar trebui să ne întoarcem privirea către noi înșine, către Europa. Este ușor de recunoscut că cea mai accesibilă sursă de materii prime este reprezentată de deșeuri. Reciclarea trebuie să crească, pentru că uh, foarte multe state membre în continuare nu reciclează deșeurile lor în special țări care au avut economii planificate socialiste și care se bazează în continuare pe uh, manufacturiere, pe producție și nu pe inovații, pe investiții în inovații. Acesta este un potențial uriaș. Trebuie să ne concentrăm uh, pe deșeuri ca surse de materii prime. Asta ar duce uh, la o creștere a puterii acestei strategii și ar aduce beneficii economiei. Deci cer economiei să iau atitudine în privința aceasta. Uh, Doamna Băghines, vă mulțumesc. Doamna președinte, este vorba de un raport foarte important, deoarece toate întreprinderile au nevoie de materii prime. Aș dori să spun însă că o materie primă cheie nu a fost discutată în acest uh, raport. Este vorba de teren și uh, terenurile se leagă de securitatea noastră agricolă, dar și de, um, de producerea de energie electrică. Există un, uh, acest fenomen al acapărării pământului uh, pe, pe pământ și foarte multă lume depinde de terenul care Uh, trebuie să fie la uh, dispoziția oamenilor care au nevoie de el. Este un aspect foarte important atât în Uniunea Europeană, dar și în lumea în curs de dezvoltare, cât și pentru politica de ajutor pentru dezvoltare a Uniunii Europene și um, terenul reprezintă un aspect foarte important în această discuție. Proprietatea asupra terenurilor va deveni din ce în ce mai importantă. Vă mulțumesc. Domnul Pirilo domnule președinte. Având în vedere că ne confruntăm cu o piață mondializată care se caracterizează printr-o volatilitate excesivă a prețurilor și care se caracterizează de asemenea prin faptul că există o influență a pieței, avem datoria să uh, punem la punct o strategie de aprovizionare cu materii prime pentru Uniunea Europeană și, datorită votului nostru, iată că acum vom avea o mai mare transparență pe piețele financiare în ceea ce privește materiile prime. În același timp, ne-am concentrat atenția asupra dificultăților cu care se confruntă IMM-urile în materie de aprovizionare și am uh, adoptat măsuri care au drept scop să le ușureze viața. Din punctul meu de vedere, este absolut esențial să punem accentul pe prevederile care există în acordurile internaționale vis-a-vis -vis de țările Uniunii Europene. Și e vorba de respectarea drepturilor omului și de răspunderea socială a întreprinderilor. Mulțumesc, care cuvântul domnul Murphy. I voted against the report. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva raportului prin strategia asupra materiilor prime pentru că această strategie este o încercare de a acapara resursele europene în interesul marilor companii. Uh, cu orice cost și indiferent de uh, consecințele devastatoare pe care activitățile lor le pot avea asupra uh, mediului și a oamenilor muncitori. Când am fost în Kazakhstan am văzut impactul companiei de minerit ArcelorMittal care își exploatează fără rușine muncitorii și nu le dă niciun fel de drepturi. Uh, apelul la o diplomație a uh, materiilor prime este un apel scandalos să se folosească serviciul de acțiune externă în interesul acestor mari trusturi și companii. Și de asemenea, ea arată uh, interesele, cu modul în care interesele marilor companii se manifestă în instituțiile europene și o serie de uh, reprezentanți europeni au legături directe cu aceste companii. În loc ca materiile prime să servească interesele marilor companii și să umple buzunarele multinaționalelor deja super bogate, ele ar trebui să fie controlate în mod democratic și aceste resurse ar trebui să fie folosite pentru creșterea standardelor de viață ale tuturor. Mulțumesc. Acum ajungem la raportul uh, Iotova. Domnul Milana, aveți cuvântul. Președinte, solo uh, per sostenere... Vă mulțumesc, Domnule președinte. Aș dori să sprijin votul pozitiv exprimat pe marginea acestui raport. În mod sigur, Italia a făcut uh, aceeași propunere în alte uh, foruri. Este foarte important să uh, Um, urmărim cu atenție politica de pescuit în apele Uniunii Europene, um, cum ar fi Marea Adriatică. Există diferite reguli care guvernează uh, dreptul maritim, atât pentru țările Uniunii Europene, cât și pentru alte țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Este important să subliniem și un alt aspect inovator, faptul că creăm o forță de poliție um, de pază de coastă europeană, un pas foarte important pentru a asigura uh, securitatea pescuitului nostru. Mulțumesc. Acum domnul Rode pe marginea raportului Ford. Deepwater Horizon var en naturkatastrofe af historiske dimensioner, og derfor er det selvfølgelig også helt på sin plads. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce s-a întâmplat era o catastrofă naturală și cred că e un lucru bun faptul că Uniunea Europeană își revizește legislația în domeniu. Noi am adoptat un anumit număr de norme în Uniunea Europeană, însă în momentul în care există anumite lacune, acestea trebuie să-și găsească o soluție. Uniunea Europeană are o responsabilitate în acest sens. De aceea e nevoie de o mai bună cooperare în ceea ce privește Uh, Marea Neagră și ar trebui ca uh, cel care poluează să fie cel care plătește daunele, indiferent de grupurile de experți care sunt uh, astfel instaurate. Mulțumesc, doamna Morcunaite. Pasaulyje Cererea globală pentru produse petroliere crește și va continua să crească și oamenii vor extrage mai mult petrol. Din nefericire, resursele de petrol și gaz sunt în declin Uh, resursele tradiționale și se recurge la foraj marin. Uh, extragerea acestea însă este, extragerea petrolului și gazului din uh, ocean e mult mai periculoasă. Catastrofa din Golful Mexico a arătat care sunt pericolele în aceste exploatări și nevoia de a închide unele conducte. Așadar, acest raport care întărește cerințele pentru operatorii de foraj vine la timp. Mă bucur că raportul reflectă și conține amendamentele pe care eu le-am propus Aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva aspecte. În primul rând, poluarea nu are frontiere de stat. De aceea, aceste uh, cerințe stricte trebuie să fie stabilite și pentru proiectele implementate de țări terțe, în special cele vecine Uniunii Europene. Trebuie să uh, cădem de acord cu țări terțe în legătură cu uh, compensările și despăgubirile care trebuie plăcute în cazul unor accidente în afara jurisdicției noastre și, de asemenea, aceste reguli nu trebuie să se aplice doar la extracția de hidrocarburi, ci și la transportul și activitățile de explorare. Mulțumesc, domnul Perilo. Si, grație, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cred că votul de astăzi ne-a apropiat de îmbunătățirea situației legate de securitate și de siguranță a exploatorilor offshore gaziere. Desigur, nu dorim să vedem să se repete cele întâmplate în 2010 în Golful Mexic și să ne confruntăm din nou cu aceleași consecințe majore asupra mediului înconjurător. Drept urmare, ar trebui să existe o colaborare mai bună între toate instituțiile naționale și supranaționale și eu mi-aș dori să fie consolidată această colaborare între autoritățile de supraveghere pentru a putea defini standarde comune care apoi ar putea fi măsurate pe, pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Sprijin așadar existența unei asemenea autorități care să controleze aceste activități. Domnul Bilan. Catastrofa în zătoță mexicană. Mulțumesc, domnule președinte. Catastrofa din Golful Mexic ne-a arătat că e nevoie de o acțiune comună pentru a asigura uh, securitatea și Știți că există astfel de activități în uh, Marea Nordului și de aceea avem nevoie de o acțiune coerentă, de măsuri juridice, în așa fel încât să asigurăm securitatea. Trebuie să ne gândim la protecția mediului, de asemenea, și la protecția vieții umane. Trebuie să ne asigurăm că există o cooperare plină cu vecinii noștri. Mă gândesc, spre exemplu, la vecinii din Mediterana, dar, de asemenea, mă gândesc și la Federația Rusă și la Statele Unite ale Americii. În acest sens, cred eu că măsuri comune transparente vor aduce un avantaj economic și mai multă siguranță pentru toată lumea. Mulțumesc și acum domnul Bartoloții. Mulțumesc, domnule președinte. dezastrul uh, care a lovit uh, Golful Mexic acum mai bine de un an a determinat Comisia Europeană să reflecteze asupra legislației legate de activitatea platformelor petroliere offshore. De asemenea, Parlamentul European uh, a dorit prin acest raport să-și exprime poziția în materie, aprobând un test privind capacitățile tehnice și financiare ale operatorilor din sector și uh, pentru a crește standardele de siguranță uh, în Uniunea Europeană și pentru a promova mai multă siguranță în aceste activități intervențiile ulterioare cerute activității Comisiei trebuie să se facă sub coordonarea internațională și într-o abordare realistă care să combine toate competențele existente în acest sector la nivelul procedurilor și prin crearea și să evite crearea de noi organisme birocratice care nu ar face decât să întârzie realizarea unor obiective concrete. Raportul stabilește responsabilitatea majoră a societăților de operare și foraj și cere crearea unor mecanisme de comunicare și de împărtășire a informațiilor și cunoștințelor. De asemenea, el prevede creșterea rolului și competențelor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă. Din toate aceste motive, consider că este un raport pozitiv, este un rezultat bun și mulțumesc raportorului uh, pe uh, care îl susținem și a cărui raport îl susținem. Mulțumesc. Acum raportul Iana Dukakis, Kudakis, mai întâi domnul Mastela. Esențial, signor presidente riconoscere la delle donne. domnule președinte, președinte cred că este foarte important să recunoaștem abilitățile femeilor la locul de muncă însă au nevoie de de o atenție specială, au nevoie, avem nevoie de instrumente speciale pentru a le încuraja să participe mai mult pe piața locurilor de muncă și să se bucure de aceleași uh, condiții trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de discriminare de gen. Pentru a face acest lucru, trebuie să uh, valorizăm întreprinderile mici și mijlocii și trebuie să ne asigurăm că antreprenorii uh, femei pot să contribuie la societate și la economia europeană. Până acum au existat mai multe abordări care și-au propus uh, îmbunătățirea reprezentării uh, femeilor în întreprinderi Situația este diferită de la o țară la țară. Există situații uh, culturale care influențează implicarea femeilor în întreprinderi. Vă mulțumesc. Eh, eh, Domnul Roda. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte greu să nu fii de acord cu ideile Uh, exprimate în acest raport. Se spune de asemenea că femeile pot fi șefi de întreprinderi, lucru care e foarte adevărat. Și de altfel, ele sunt antreprenoare foarte talentate. Se vorbește de asemenea și despre dificultățile care există în concilierea vieții private și a vieții familiale și profesionale. De altfel, Parlamentul și Comisia ar trebui să îmbunătățească cadrul în acest sens pentru IMM-uri. Întrebarea este următoarea, însă de ce acest lucru ar trebui să fie valabil doar pentru femeile șef de întreprindere? Uh, ceea ce aș fi vrut eu să spun este că în loc să ne pripim, ar trebui poate mai întâi să garantăm condiții cadru foarte bune pentru toți cei care doresc să lanseze o întreprindere, indiferent dacă aceste persoane sunt femei sau bărbați și uh, ar trebui să avem condiții egale. Mulțumesc, are cuvântul domnul Dodds. Doamna Dodds. A, ah, doamna McGuinness acum. Încă sunt aici, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să folosesc această ocazie pentru a spune că în timp ce noi ne concentrăm pe problema femeilor angajate în uh, întreprinderi, uh, cea mai mare problemă a bărbaților și femeilor care lucrează este disponibilitatea creditului. În Irlanda s-a făcut un studiu care arată că există o problemă și cu furnizarea de credite, dar există și o problemă cu cererea de credite din partea întreprinderilor care se tem să mai ia credite suplimentare. Dar cred că trebuie să analizăm mai profund ce se întâmplă atunci când uh, afacerile, micile întreprinderi caută să primească credit. Nu că sunt refuzate, ci procesul durează atât de mult și există atât de multă birocrație în procesul de aplicare, încât uh, uh cele mai multe dintre aceste IMM-uri nu ajung la sfârșitul uh, procesului și deși nu este o recunoaștere oficială a faptului că li s-a refuzat creditul, de fapt procesul însuși, uh, procesul intern al băncilor duce la aceste refuzuri de credite. Deci aș cere analize ulterioare mai aprofundate pentru că fără aceste credite nici bărbații, nici femeile nu pot fi antreprenori. Mulțumesc, doamna Harkin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă într-adevăr am sprijini recomandările din acest uh, raport, acest lucru ar avea beneficii atât pentru femei cât și pentru economiile noastre. Cifrele noastre ne spun foarte clar că doar una din zece femei sunt implicate în afaceri în comparație cu femei. Aș dori să mă refer la securitatea socială. În uh, țara mea, dar și în alte state, există această uh, situație în care dacă ești un antreprenor, nu te bucuri de aceeași siguranță socială. Deci nu este de mirare că femeile sunt reticente în a-și a începe o proprie afacere și înțeleg uh, nevoia statelor membre de a uh, Um, aborda această problemă. Aș dori să mă refer la progresul uh, programului de microfinanțare care este menționat în acest raport. Este vorba de credite până la o sumă de 25.000 uh, de euro pentru IMM-uri care altfel nu ar avea uh, acces la credite din partea băncilor în Irlanda există acest fond și aș dori să fac un apel tuturor uh, statelor să folosească acest fond pentru a-și uh, ajuta IMM-urile. Vă mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să salut reprezentanții din Canada. Acum, în ceea ce privește raportul în sine, îl salut, îl susțin Trebuie să ne uităm la IMM-urile care sunt implicate în criză și să vedem câte femei se află într-o poziție de conducere. Eu aș spune puține, dacă nu cumva chiar prea puține. Din păcate, nu există un motiv uh, psihologic care să explice acest lucru, de ce există această reticență. Poate că ar exista un astfel de motiv în alte cariere profesionale. E vorba de oportunități, e vorba de încurajarea pe care femeile o pot avea pentru a se lansa. Și în al doilea rând, un alt lucru important. Dacă sistemul ar fi organizat altfel, poate nu am aflat în această situație. Încă ne mai rămân mult de, multe de făcut, resursele le avem și nu ne revine datoria de a crea acele oportunități de pe care să se bucure IMM-urile. Mulțumesc! În final, doamna Clas. Ehm, nicht wegen der Sache, sondern... Vă mulțumesc. Eu îmi doresc întotdeauna uh, claritate uh, juridică și uh, întreprinderile mici și mijlocii de regulă nu au un Consiliu de Administrație și nu există un stat care să aibă, să fie proprietar asupra unei părți din aceste întreprinderi. Eu susțin așadar uh, implicarea femeilor în uh, forurile de conducere a întreprinderilor respective, însă aceste foruri trebuie să existe în primul rând. Soluția aceasta nu reprezintă o soluție uh, de urgență, ci este o soluție uh, absolut normală. Este normal ca femeile să, să se bucure de anumite uh, măsuri de sprijin. Um, într-adevăr, um, aspectul legat de securitatea socială este foarte important în momentul în care uh, dorești să începi uh, singur o afacere. Pentru acest lucru avem nevoie de, de o fază inițială în care poți intra în, sistem, în sistemul de protecție socială, lucru care le-ar ajuta pe femei. Vă mulțumesc! Thank you very much. Can I just say before... Vă mulțumesc. Aș trebui să spun Înainte de a închide ședința, aș dori să mă adresez grupului de tineri care acum au ajuns uh, în galerie. Îmi pare foarte rău. Um, ședința de dimineață s-a oprit uh, mai uh, devreme. Ar fi trebuit să votăm un raport, dar acesta a fost trimis înapoi comisiei, de aceea încheiem astăzi lucrările noastre. Știu că ați parcurs un lung drum pentru a ajunge la Parlamentul European, sunteți bine Eh, binevenit. Îmi pare rău, însă că trebuie să vă spun că încheiem acum ședința. S-a închis ședința, ne reîntâlnim la ora 15.